este responsabil de sănătate și de siguranță alimentară, printre altele. Doresc să-i urez bun venit. Ne face mare plăcere să vă avem uh, în mijlocul nostru. În cadrul acordului interinstituțional între Comisie și Parlamentul European, scrie că vom avea dialoguri structurale și astăzi este una din aceste ocazii de a avea un uh, dialog uh, structural cu Comisia. Acest schimb de păreri este o ocazie pentru noi să analizăm activitățile Comisiei și să le evaluăm, nu doar pentru anul actual, 2016, ci putem să ne uităm și la programul de lucru al Comisiei pentru 2017 și să exprimăm un punct de vedere pe marginea lui. Ne bucură foarte mult să avem această ocazie de a vorbi cu dumneavoastră astăzi și sugerez să începem procedurile prin a-i da cuvântul domnului comisar și o să-i dau, deci, cuvântul domnului comisar, după care uh, voi da cuvântul coordonatorilor care să adreseze întrebări și sugerez ca fiecare coordonator să aibă 3 minute la dispoziție pentru întrebări. Apoi, domnul Andrew Kaitis va răspunde la aceste întrebări și uh, vom încheia cu o discuție generală cu deputații care sunt membri ai comisiei noastre. Cred că asta e cea mai bună cale de urmat, dacă sunteți de acord. Deocamdată suntem în întârziere, dar, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați al Comisiei Agri. A trecut aproape exact un an de când am venit pentru prima oară în fața dumneavoastră pentru primul uh, dialog structural anual. Mă bucură foarte mult să am această oportunitate de a veni în fața Comisiei dumneavoastră astăzi pentru încă o dată. Aș vrea să pot veni într-un context mai pozitiv Europa și, în special, agricultorii traversează în aceste momente o situație foarte dificilă, dar eu rămân convins personal că trebuie să rămânem uniți și să acționăm împreună. Poate vă amintiți că anul trecut am stabilit prioritățile mele pentru toată durata mandatului. În acest an aș dori să mă refer la problema agriculturii durabile, pentru o alimentație sănătoasă și de calitate. O să menționez foarte pe scurt 5 puncte pentru a lăsa mai mult timp pentru schimbul nostru de păreri. În primul rând, uh, rezistența antimicrobială. O să încep cu uh, lupta împotriva acestei rezistențe. Stimați deputați, știți uh, care este planul de acțiune al Comisiei pe 5 ani pentru a lupta această rezistență antimicrobiană? care se bazează pe o abordare comună și care este în momentul de față sub evaluare. Dosarul este așteptat să iasă undeva luna viitoare. Până atunci avem rezultate interimare la o conferință din țările de jos. Liniile directoare ale Comisiei pentru uh, utilizarea prudentă a acestor uh, uh medicamente în uh, furajele cu medicamente sau medicamentate este, sunt extrem de importante pentru că încercăm să combatem cu orice preț această uh, rezistență antimicrobiană. În ciuda progreselor înregistrate, încă mai avem foarte multe de făcut pentru a schimba atitudinile și practicile la fața locului și ape, uh, fac apel la sprijinul acestei comisii în acest sens apoi controlul uh, bolilor animalelor. Iarăși, acesta este un factor care contribuie la durabilitatea agriculturii și al sectorului agricol. Vreau să îmbunătățim mai mult instrumentele Uniunii Europene pentru a gestiona aceste crize de sănătate ale animalelor și noi, noua legislație adoptată reprezintă o mare realizare. În ultimul deceniu, statele membre deja au căpătat expertiză și experiență în rezolvarea acestor uh, crize care au apărut și în acest an am văzut ce s-a întâmplat în sud-vestul Franței atunci când Comisia a aplicat niște măsuri de protecție pentru a delimita zona unde a avut loc focarul de infecție. S-au aplicat deci aceste măsuri de control pentru a avea o producție sustenabilă cu animale sănătoase și sper că acest lucru se va realiza foarte târziu. also includes shifting towards a more sustainable way of Fitosanitarele. Avem iarăși măsuri necesare pentru a uh, asigura uh, sănătatea plantelor, pentru a avea niște produse de calitate, iar uh, regulamentele pentru punerea pe piață a acestor produse și pentru nivelele reziduale maxime au rămas în continuare o prioritate pentru Comisie produsele de protecție a plantelor uh, trebuie să fie folosite într-un mod uh, durabil, uh, de preferat pentru prevenție, iar și de câte ori este posibil ar trebui să fie folosite produsele cu gradul de risc cel mai mic. De asemenea, Comisia trebuie să identifice cele mai bune practici și domeniile în care pot apărea îmbunătățiri în această privință. Apoi, un subiect uh, controversat, glifosații. Am văzut o controversă fără precedent în ceea ce privește păstrarea acestor substanțe pe piață. Am ascultat cu mare atenție îngrijorările exprimate, în special a, uh, exprimate de deputați și există multe îngrijorări legate de lipsa de transparență a proceselor UE, mai ales pentru că am publicat doar rezumatul studiilor făcute de industrie și nu uh, datele obținute la prima mână. Uh, sunt sensibil la aceste îngrijorări exprimate și de aceea am solicitat industriei să publice și datele în sine. Cred că este în interesul tuturor și uh, pe data de 8 martie au avut loc niște discuții cu statele membre care vor și continua. Vă spun clar că Comisia va lua o decizie doar dacă aceasta se bucură de un sprijin larg. See, we will look at our discussions. Sanitary phytosanitary standards and TTIP. Apoi, TTIP Protejarea agriculturii durabile este un obiectiv important uh, atunci când se negociază tratatele, în special TTIP, și nu ignor uh, provocările, dar uh, încerc să am o părere optimistă și să mă uit la oportunitățile pe care le-ar putea aduce TTIP. Pentru că avem deja pești bune în ultima vreme. Ne-am pus de acord cu Statele Unite să facem comerț cu moluște. Apoi Țările de jos au, a devenit al treilea stat membru care a devenit eligibil pentru a exporta carne de vită în Statele Unite și, în al treilea rând, progresăm pentru acces uh, la piață pentru producătorii europeni. Dar acestea, aceștia sunt pași mici și vreau să văd acces egal uh, pentru toate statele membre la piața uh, Statelor Unite. Și, de asemenea, vreau ca Statele Unite să trateze Uniunea Europeană ca un singur partener. Și o să continui să militez pentru asta la fiecare oportunitate. Apoi, în ceea ce privește relațiile comerciale, vreau să spun câte ceva legat de uh, interdicțiile impuse de Rusia în ceea ce privește carnea de porc. Uh, aceste interdicții au fost motivate politic și nu există niciun fel de uh, justificări tehnice. Noi am lansat un caz la OMC care este în plină derulare și avem încredere că argumentele noastre se vor bucura de succes. Uh, raportul este așteptat în iunie. Cu toate acestea, rămân deschis pentru a găsi o soluție și asta le-am spus și rușilor. Domnule președinte, stimați deputați, dacă vrem să ne asigurăm că viitoarea generație continuă să beneficieze de mâncare de calitate și sănătoasă, trebuie să lucrăm pentru o agricultură mai durabilă. Sper că v-am convins că întreaga mea muncă este direcționată către durabilitatea acestui sector și pentru asta trebuie să angajăm toți partenerii în lupta împotriva rezistenței uh, la microbi, antimicrobiene pardon, să uh, reflectăm la o utilizare mai prudentă a pesticidelor și să continuăm să ne promovăm standardele sanitare și fitosanitare, în special în contextul negocierilor de tip. Și știu că m-am referit doar la câteva subiecte de interes pentru comisia dumneavoastră, dar acum vă stau la dispoziție pentru a discuta și aștept uh, cu interes să ascult părerile dumneavoastră pe marginea subiectelor pe care le-am acoperit și orice alte subiecte pe care doriți să le discutăm. Uh, stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc încă o dată și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Dziękujemy panie komisarzu za całościowe przedstawienie. Mulțumesc domnule comisar. pentru prezentarea acestor probleme. Cum am spus la început, o să dau mai întâi cuvântul coordonatorilor. Trei minute fiecare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar Andriukaitis pentru prezența sa aici. Și mulțumesc și pentru prezentarea făcută. Există câteva puncte pe care, la care aș dori să mă refer. Antibioticele, în primul rând. Avem niște măsuri prescriptive foarte importante în ceea ce privește înregistrarea, cerințele de etichetare și o să vă solicit să vă asigurați că atunci când vorbim despre aceste subiecte, să ne gândim și la un tip asemănător de legislație uh, în ceea ce privește medicamentele pentru uz uman, pentru că este extrem de important să ne aducem aminte că și în domeniul sănătății umane antibioticele sunt mult prea folosite. Și de aceea cred că este nevoie de o abordare clară din partea Parlamentului European pentru a avea un regulament clar, transfrontalier, care să acopere toate cerințele necesare. Deci asta ar fi solicitarea mea, ca toate deciziile luate să se ia pe baza unor dovezi științifice clare și nu pe baze ideologice. Există companii importante, în special în Statele Unite, care au depus brevete în domeniul protecției fitosanitare și cred că este extrem de important uh, ca dacă aceste companii au interesul uh, să depună brevete și consideră că nu este în interesul lor uh, și fac lobby, noi să ținem cont în continuare de uh, protecția consumatorului și de sănătatea consumatorului și să nu ne bazăm pe baze ideologice. Cred deci că este important să continuăm să discutăm aceste subiecte și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă urez succes pe viitor. Domnul De Castro. Președinte. Grazie comisariu, grazie per essere qui con noi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența astăzi alături de noi. Eu am două întrebări în primul rând, rezistența la antibiotice este o problemă foarte gravă, așa cum ne a spus și dumneavoastră. Noi am avut multe rapoarte de inițiativă în această comisie pe acest subiect și alte discuții. Fără îndoială că asta depinde de tipul de alimente, de tipul de hrană pe care o dăm uh, animalelor noastre, în special în cazul păsărilor, uh, unde există o modestă capacitate energetică datorită faptului că nu putem utiliza proteinele cu preț scăzut datorită interdecției de utilizare a uh, făinii de animale la animalele cu sistem monogastric. Înțeleg că e posibil pentru rumegătoare, dar dacă nu putem să le folosim pentru alimente, animale cu sistem monogastric, uh, trebuie să înțelegem că asta slăbește sistemul lor imunitar și necesită mai multe antibiotice. Apoi, sistemul glifozaților. Dacă uh, sunt dăunătoare, trebuie să le interzicem utilizarea. Asta nu se discută. Parlamentul și-a exprimat punctul de vedere de mai multe ori. Dar vrem să avem o bază științifică serioasă, nu să luăm hotărâri pe baza unor simple impresii sau a sentimentelor. Deciziile trebuie să fie luate pe baza unor analize științifice și exact asta cerem comisiei. Cerem să ne lumineze cu niște analize științifice întemeiate pentru a vedea dacă glifosații sunt sau nu responsabili de anumite probleme, așa cum se spune în presă. <coughs> Am vrea clarificare aici. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. În ceea ce privește chestiunile pe care le-am discutat astăzi aici, dați-mi voie să vă spun că tagging-ul este o problemă în Regatul Unit care nu a fost rezolvată, la fel etichetarea. N-ar fi mai bine să avem o implementare a ceea ce se folosește, a ceea ce există în prezență, implementăm în totalitate înainte să trecem la noi legislații și să uh, împovărăm producătorii cu și mai multe cerințe. Nu ar trebui să ne preocupăm de cerințele de sănătate animală și siguranța uh, alimentară înainte să venim cu noi uh, dispoziții? Având în vedere criza din domeniul agriculturii în Europa, cine beneficiază uh, de noile măsuri dacă cele care deja sunt în vigoare nu sunt implementate în mod uniform. Dacă ne-ați putea răspunde dacă toate statele membre UE, vechile state membre, se conformează standardelor de bunăstate, bunăstare animală, mai ales în cazul ouălor de găină, sunt obținute prin, de, la, de la găini crescute în cuști, în situații neacceptabile? lucrul acesta preocupă foarte multă lume și știm că în contextul european noi acordăm o mare importanță standardelor pentru siguranța bunăstatea animalelor și siguranța produselor. Producătorii investesc foarte mult pentru a respecta standardele și știm că uh, în Statele Unite nu sunt respectate aceleași standarde. Mulți dintre agricultorii noștri sunt preocupați de faptul că TTIP-ul uh, va permite producătorilor americani să ne inunde piețele cu produse care nu sunt supuse acelor standarde și care uh, vor fi mai ieftine. Și avem nevoie de o garanție 100% că standardele se vor uh, aplica, indiferent că este vorba de producția de carne, de produse lactate și așa mai departe. Și în încheiere, dacă îmi dați voie, eu nu cred că TTIP-ul va fi ceva ce se va concretiza pe termen scurt. Știm care este situația politică în Statele Unite în prezent. Pe mine mă preocupă mai degrabă ce se întâmplă în Mercosur și aș vrea să știu dacă v-ați ocupat și de această dimensiune, dacă v-ați gândit cum veți susține poziția UE uh, în fața țărilor Mercosur, care, după părerea mea, nu respectă aceleași standarde ca și noi de exemplu, carnea de vită din Brazilia. Comisia ne spunea că mm, se respectă aceleași standarde ca și în Europa. Pe când noi am mers acolo, am, văzut o, am făcut o vizită și am văzut direct că nu e adevărat. Deci vă pot spune clar că noi nu o să acceptăm ca industria cărnii de vită din Europa să fie distrusă de niciun fel de negocieri comerciale cu nimeni, indiferent de unde ar fi. Nu vreau ca părți întregi din industria noastră să, să dispară pentru că nu s-a negociat bine. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Eu am patru observații. În primul rând, cu privire la antibiotice, este important să putem face ceva în acest sens. În 30 de ani se arată că uzul de antibiotice a crescut la nivel mondial cu 67%, nu doar în Uniunea Europeană, în întreaga lume. De aceea este foarte important să fim atenți la acest aspect și pentru consumatori europeni, informațiile pe care le primesc nu sunt uh, suficiente. Oamenii folosesc uh, antibiotice pentru că sunt răciți sau pentru că sunt infectați cu un virus și n-ar trebui să facă acest lucru. Uh, în ceea ce privește uzul veterinar, cred că este important să ne asigurăm că există un cadru de acțiune omogen. Nu e posibil ca în unele state membre să se facă investiții în condițiile de viață pentru animale, în altele nu și atunci se folosește folosesc mai multe antibiotice, apoi controlul pentru bolile um, uh, veterinare. O un aspect foarte interesant, dar aici mă preocupă bugetul. 2,8 miliarde de euro sunt disponibile în bugetul Digisante pentru următorii șapte ani pentru a finanța în cazul în care există epidemii pentru anumite boli la animale. De exemplu, în cazul febrei aftoase, doar în Regatul Unit a fost nevoie de peste un miliard de euro. Să înțelegem, e oare suficient acel buget? N-ar fi bine să avem și o schemă de asigurări? Pentru că s-ar putea să apară o nouă criză și atunci nu, mai rămân, nu vor mai rămâne bani în buget în ceea ce privește produsele pentru protecția fitosanitară. Este foarte important să promovăm o evoluție, o dezvoltare mai rapidă de noi produse și să introducem și tehnici de bună gestionare în Uniunea Europeană. În acest sens, procesul de ehm, cercetare pentru aceste PPP-uri eh, ar trebui să fie mult mai accesibil, astfel încât fermierii să, aibă, să dispună de mai multe instrumente atunci când e vorba de combaterea dăunătorilor. Este Comisia dispusă la un uh, Um, proces mai simplu pentru dezvoltarea acestor produse pentru protecție fitosanitară, PPP-uri? Și o întrebare, și aici mă leg și de intervenția colegului de Castro, în ceea ce privește economia circulară. Există foarte multe proteine în făina de carne și de oase. Sunt proteine de înaltă calitate, ce pot fi folosite pentru animale. Pui și găinile, de exemplu, sunt animale omnivore, deci au nevoie și de o sursă de proteine animale. Mă întreb dacă se face ceva în acest sens. Sigur că trebuie să existe sisteme de control suficiente pentru a ne asigura că nu există canibalism, dar aș vrea să vă întreb dacă e posibil ca, de exemplu, puii să mănânce carne de porc și viceversa, pentru că depindem de foarte mult de importul de soia și eu cred că asta este și mai rău pentru mediu decât dacă am refolosi sursele de proteine disponibile în prezent în Europa și făinile respective de oase și carne provin din carcase folosite pentru consumul uman, deci nu văd de ce ar fi nesigure. Pani poseł Sandra. Doamna Sandra. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte. O să reiau întrebări pe care le-am, făcut și, le-am pus și în reuniunea anterioară, în direcția pe care o abordăm în prezent. Aici vorbim despre întrebări care au o mare legătură, ba chiar în totalitate, cu sănătatea persoanelor și cu sănătatea mediului. Eu cred că atunci când vorbim despre antibiotice, când vorbim despre erbicide, despre pesticide, nu s-a menționat aici, dar și de organisme modificate genetic, e același lucru. Cred că înainte de toate ar trebui să aplicăm principiul precauției. Este dificil să facem acest lucru, însă atunci când multe dintre. Este dificil să demonstrezi, deci, că toate aceste lucruri nu au un impact negativ asupra sănătății, dat fiind că aceste lucruri sunt dovedite de industria și de laboratoarele care pun produsele respective pe piață. De aceea mi se pare că este urgent, cel puțin asta cred eu, să se facă o anchetă, o investigație publică independentă uh, pentru a răspunde întrebărilor care țin de garantarea sănătății și asigurarea protecției mediului. Uh, nu cred în etica uh, industriei Uh, în fiecare zi vedem că aceasta nu există. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, există întrebări care la reuniunea anterioară n-au primit răspuns, la reuniunea cu dumneavoastră. Și anume, care sunt acordurile care au fost încheiate cu Statele Unite în ceea ce privește comercializarea moluștelor bivalve și care este uh, ceea ce Uniunea Europeană va da în schimb ne-ați spus că lucrurile au avansat în aceste negocieri cu Statele Unite și am vrea detalii. Și la fel în ceea ce privește produsele lactate, vreau să vă reamintesc că am avut niște comentarii în cadrul întâlnirii anterioare și aș vrea să știu uh, care este faza uh, acestor negocieri la nivel tehnice și uh, ce, care este partea pe care o dă sau care revine Uniunii Europene. Mulțumesc! Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie hier sind. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Mulțumesc pentru că ați fost de acord să veniți la întâlnirea cu noi. Vreau să mă refer la situația glifozatului. Veți veni cu o nouă propunere uh, în acest domeniu. Am vorbit despre dovezi științifice, dar există două tipuri de știință. Știința critică, ce spune că glifozatul nu este chiar așa de nociv și există uh, una mai permisivă, nu e vorba că sunt dovezi neștiințifice, dar sunt diferite. E vorba de 15 ani de autorizații fără nicio condiție, fără nicio limită. Și acum, domnule comisar, aveți ocazia să spuneți, o să ne mai gândim un pic sau așteptăm evaluări pentru a relansa procesul discuțiilor și nu pentru a uh, Uh, da o autorizație uh, deschisă fără nicio condiție. Mi se pare o idee foarte proastă. Antibioticele. Mai multă lume s-a referit la acestea. Parlamentul a cerut o listă de antibiotice de rezervă care nu mai pot fi folosite în domeniul animal există litigii cu privire la ce poate fi folosit pe viitor sau nu în ceea ce privește sănătatea animalelor. Am avut un raport în mass media din Germania referitor la transportul animalelor vii în condiții absolut înfiorătoare din spre Europa către Turcia, pe la frontiera bulgară. Comisia știe acest lucru, statele membre știu acest lucru, deci de ce nu interzicem așa ceva? toate dispozițiile europene sunt încălcate. De ce se continuă cu transportul de animale vii? Uniunea Europeană pur și simplu își pierde credibilitatea cu aceste abordări. Apoi, cum se face că statele membre și Uniunea Europeană dau credite la export către Ucraina și se creează ex, sau se permit exploatații care nu, per, nu respectă normele? Nu e acceptabil acest lucru. Aceste fonduri ar trebui să fie folosite în mod diferit sau în orice caz n-ar trebui să se promoveze aceste exportarea acestor produse care vin din țări care nu respectă criteriile respectate în Europa. Am vrea să știm dacă se obțin progrese în ceea ce privește combaterea diferitelor boli la animale sau situația este la fel de proastă? Domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere, dar uh, nu din vina mea. Vreau să mă refer la glifozați pentru început. Vorbim despre un erbicid vital pentru agricultură și silvicultură și pentru activitățile de genul acesta la nivelul regiunilor. Este, prin urmare, un produs foarte important și dacă vrem să-l interzicem din două perspective diferite, trebuie să vedem ce altceva mai trebuie interzis. Deci, cele două motive ar fi toxicitate și efectul carcinogen. Da, să vedem ce e mai toxic decât glifosații. Cafeina pe care o bem este mult mai toxică decât glifosații. Alcoolul pe care unii dintre noi îl bem este mult mai toxic decât glifosații. Însă, un pesticid folosit de fermierii organici este mult mai toxic decât glifosatul. Deci dacă vrem să eliminăm glifosații din perspectiva toxicității, um, o să fim niște nenorociți până la urmă pentru că nu o să mai putem bea cafea, alcool și nu o să mai putem cultiva um, recolte organice. Apoi, aspectul carcinogenic. Organizația Mondială a Sănătății spune că probabil glifozații au efect carcinogen. Să vedem ce mai intră în acea categorie. De exemplu, lucratul noaptea. Înture de noaptea se pare că are un efect carcinogen pe termen lung. Apoi, ă, tăierea părului la oameni, tunsul, ă, băutura națională în Argentina se numește mate și asta are un efect carcinogen. Ă, deci, îmi amintesc în anii 70, pe la jumătatea anilor 70, când a fost uh, introdus glifozatul, schimbările um, care au fost produse în agricultură, faptul că a trebuit să arde mult combustibil și biopesticidele. Știți că Africa este înaintea noastră în acest sens? Văd că arătați spre mine cu degetul. E o problemă? A, ah, nu arătați spre mine, arătați spre altcineva. Bun. Cred că Uniunea Europeană trebuie să dereglementeze biopesticidele astfel încât să ajungem și noi Africa din urmă până la urmă. Nu știu dacă sunt înaintea noastră în multe domenii, dar acolo sunt. Uh, recoltele modificate genetic. Statele membre trebuie să hotărască. Uniunea Europeană își bate capul cu subiectul ăsta de mult timp și nu reușește să facă nimic. Haideți să, lăs- nimic, să lăsăm statele membre să se descurce. Domnul Hidman a menționat sursele de proteine. Problema este cu aceste deșeuri că, da, sunt surse de proteine, însă oamenii care vând aceste produse pe piață, retail, ar prefera să știe de unde vine proteina respectivă. Insectele, de exemplu, Uh, nu intră în această categorie, deși sunt o sursă foarte bună de proteine. Deci poate că e un lucru la care ar trebui să ne gândim. Și în încheiere, Martin, de regulă mă aleg de tine, dar vreau să știi că te susțin în ceea ce privește transportul animalelor vie. Îngrozitor ce se întâmplă și cred că Uniunea Europeană ar trebui să um, se rușineze de unele dintre activitățile pe care le permite. Mulțumesc! W ten sposób mamy pierwszą turę wypowiedzi ze strony Mulțumesc pentru toate aceste intervenții. Bun. Am avut, să spunem, o primă rundă de intervenții în care au intervenit coordonatorii și acum propun să-i dau cuvântul domnului comisar pentru răspunsuri, după care dăm cuvântul deputaților. I would like to... Mulțumesc. Mulți dintre coordonatori au pus uh, uneori cam aceeași întrebare. V-ați referit mai mulți la glifosat, la TTIP și la rezistența antimicrobiană. Uh, da, Așa că o să vă dau câteva considerații generale, după care voi răspunde la întrebările ceva mai concrete. Încep cu rezistența antimicrobiană. După cum bine știți, eu unul sunt uh, pentru echilibru. Uh, Trebuie să avem în vedere și dimensiunea umană, dar și uh, nevoile veterinare. Așa că uh, în balanță trebuie să le punem pe cele două, plus să mai adăugăm și dimensiunea de mediu. Pentru că văd că există toate aceste dimensiuni reprezentate aici. V-ați uh, referit la faptul că antibioticele sunt folosite în exces inclusiv uh, de către oameni pentru a-și trata diverse afecțiuni. Vedem acest lucru într-adevăr și există o hartă um, unde vedem foarte clar că sunt zone, țări uh, unde se face abuz de antibiotice sau sunt uh, folosite greșit. La fel și pe partea veterinară. Poziția mea la momentul acesta este următoarea. Vreau să creez o platformă de sănătate, pe care să îi aduc pe toți acești actori. Și m-am bucurat foarte mult că la conferința organizată de Olanda au fost invitați uh, miniștrii uh, de resort, atât din partea agriculturii cât și din partea sănătății. Și a fost un exemplu excelent despre cum se poate aborda acest sector din mai multe puncte de vedere pentru a combate o problemă. Sigur că trebuie să ținem seama de ce ne spun oamenii de știință. Sunt absolut de acord cu domnul Des. Dumneavoastră v-ați referit la faptul că trebuie să avem o abordare științifică. Absolut. Avem nevoie de o metodologie pentru a calcula efectele și um, modul în care sunt uh, folosite greșit sau uh, în exces antibioticele și, de asemenea, să ne îmbunătățim instrumentele juridice la dispoziție. V-ați referit la furaje medicamentate și la orientări cu privire la utilizarea mai prudentă a acestor substanțe la om. Știu că planul de acțiune în ce privește rezistența antimicrobiană expiră în 2016, la sfârșitul anului de fapt, va fi o ocazie să prezentăm rezultatele noastre, le vom prezenta de fapt în iunie și vom veni și cu modalități de acțiune pe mai departe. Probabil că vor uh, face obiectul concluziilor Consiliului. În orice caz, uh, vom încerca să facem tot ce putem pentru ca Uniunea Europeană să fie pe deplin pregătită pentru a face față acestei probleme a antibioticelor și uh, nu pierd în vedere nici aspectele de mediu, mai ales atunci când uh, vorbim de furaje medicamentate, avem și o problemă de mediu, știm. Și uh, de asemenea, cred că trebuie să fim foarte atenți, foarte precauți atunci când adoptăm o metodologie, pentru că ea trebuie să țină seamă și de problema de mediu. Știu foarte bine că problema rezistenței uh, la microbi apare mai ales în dezbaterile cu țări terțe. Am fost uh, într-o vizită în China și am menționat această problemă într-un dialog cu autoritățile chineze. Am dezbătut asta și cu ministrul brazilian. M-am deplasat în SUA și am discutat aceeași problemă și acolo. Uh, și vă asigur că um, se invocă um, această chestiune și în discuțiile de negociere TTIP. Noi ne propunem să fim activi în acest sens și vrem să arătăm că și Uniunea Europeană și SUA sunt uh, doi actori foarte activi uh, și interesați de rezolvarea acestei probleme. Asta a fost cu titlul general. Să știți că eu uh, sunt la curent cu dezbaterile privind furajele medicamentate și medicamentele de uz veterinar și uh, sunt gata să promovez un uh, dialog intersectorial mai bun între statele membre și vreau să creez acea rețea a statelor membre prin care să putem uh, promova cercetarea și dezvoltarea, să găsim noi antibiotice sau noi alternative la antibiotice și uh, facem asta și uh, la nivel global. Cu referire la TTIP, vă confirm că negocierile la capitolul uh, fitosanitare și măsuri sanitare decurg foarte bine. Am uh, observat că de fiecare dată um, lucrurile la care noi ținem foarte mult sunt uh, respectate. Eu cred că acest acord va putea să îmbunătățească relațiile dintre noi și SUA în ce privește produsele agricole. Dar, după cum știți, TTIP nu se referă la standarde de siguranță alimentară. Acestea sunt nenegociabile. Și uh, știm Știm, bineînțeles, că nu putem să negociem nimic aici, trebuie să ne păstrăm aceste standarde de siguranță alimentară și uh, nu le vom uh, deschide dezbateri nici cu SUA. În ce ne privește, e foarte important de înțeles că principala dificultate este aceea de a încuraja Statele Unite să privească Uniunea Europeană ca un actor unitar. Asta e principala problemă. Iar măsurile sanitare și fitosanitare reprezintă un instrument care ne pot ajuta în sensul ăsta. După cum știți, astăzi uh, avem o asimetrie foarte mare între noi. SUA poate să-și exporte bunurile în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, în schimb noi nu uh, suntem în aceeași poziție privilegiată. Dacă Lituania sau Olanda sau Irlanda au dreptul de a exporta carne, celelalte țări sau alte țări din Uniunea Europeană nu au acest drept. Deci ne aflăm uh, într-o situație foarte asimetrică și ea poate fi periculoasă pentru poziția noastră de negociere. Trecând acum la întrebările concrete, ați uh, menționat uh, lactatele și moluștele în legătură cu TTIP. Am făcut un exercițiu foarte lung de echivalență care s-a încheiat în noiembrie anul trecut între SUA și UE și am stabilit că moluștele bivalve vor fi definite ca ca atare și că vor fi um, protejate de măsuri de siguranță echivalente. Rezultatul este să mm, asigurăm, de fapt, o este că asigurăm, de fapt, o protecție echivalentă, reciprocă. Putem astfel deschide ușa de ambele părți pentru a exporta, respectiv a importa aceste produse, moluște. În ce privește laptele, avem uh, Franța, Irlanda și Olanda, trei țări pilot, care au fost auditate de SUA, de FDA, de Administrația Alimentară și așteptăm rezultatele investigației. SUA este, în orice caz, conștientă de interesul mare pe care îl are Uniunea Europeană în această privință. Am discutat despre asta și într-o ședință pe care am avut-o cu reprezentanții SUA și în timpul vizitei mele din decembrie 2015, din nou am ridicat problema. Dar trebuie, cum spuneam, să, adăștăm, să așteptăm raportul din partea lor. Însă, echivalența reciprocă este principiul de bază pe care mizăm atunci când uh, încercăm să aliniem reglementările. Au mai fost întrebări referitoare la Xilela. La momentul de față vă pot spune că M-am întâlnit cu ministrul italian și cu ministrul francez pentru a monitoriza situația și a vedea ce modalități, uh, ce posibilități de acțiune avem. Știm uh, că Italia are probleme din cauza instanței, din cauza deciziei instanței referitoare la regiunea Puglia ei acolo au fost uh, opriți uh, de la a lua anumite măsuri necesare. Însă, peste câteva luni, urmează să primim și decizia Curții de Justiție, decizie definitivă. În raportul din 2015 se confirmă absența oricăror altor constatări doar în Italia, în Puglia, în Corsica și în uh, Provence și uh, Cot în Franța, doar acolo avem această problemă. Comisia uh, face tot ce poate ca măsurile să corespundă scopului, să combată sau măcar să limiteze răspândirea acestei bacterii pe teritoriul Uniunii Europene. Eu uh, propun să organizăm uh, o întâlnire la nivel înalt, să invităm uh, miniștrii din bazinul mediteran, din Grecia, Malta, Cipru, Croația, Slovenia, Franța, Spania și Italia, ca să dezbată această problemă și să găsească o soluție pentru a lupta împotriva acestui dăunător, Xilela. Dar cum spuneam, rămâne să așteptăm și decizia Curții de Justiție, pentru că uh, ea va fi cea care va decide. În ce privește glifosatul? Domnul Heusling a menționat uh, raportul uh, EFSA și raportul um, OMS. Dar uh, dați-mi voi să vă spun că la OMS au un uh, comitet mixt care monitorizează utilizarea pesticidelor și ei au um, analizat uh, efectele glifosatului și să știți că um, avizul lor diferă foarte mult de raportul pe care l-ați invocat dumneavoastră și se apropie mai degrabă de avizul EFSA. Uh, știu că um, uh, Circ a spus că um, glifosatul este probabil cancerigen, dar uh, cred că um, acest verdict nu este unul definitiv. Și să știți că EFSA nu și-a publicat raportul la presiunea industriei, la presiunea celor care au făcut lobby. Eu aș încerca mai degrabă să văd cum putem să ne modificăm sistemul de valoare astfel încât să fim mai transparenți, să dezvăluim aceste studii, inclusiv cele care vin din partea uh, sectorului de profil. Doar așa putem uh, câștiga încredere. Altfel, va fi foarte greu în Uniunea Europeană să motivăm o decizie chiar și bazată pe dovezi strict științifice. În prezent dezbatem uh, această chestiune cu statele membre. Să știți că în Comitetul Permanent uh, părerile au fost foarte divergente și încă nu suntem gata să continuăm uh, cu vreo decizie, într-un sens sau altul, fără să avem un consens din partea statelor membre. Ele trebuie să-și asume răspunderea și avem nevoie de o poziție comună pentru toate cele 28 de state membre. Avem nevoie de o coaliție largă înainte de a lua vreo hotărâre. După cum știți foarte bine, Eh, EFSA a spus că unele substanțe care intră în compoziție sunt eh, foarte periculoase, nu doar glifosatul. Este vorba despre o amină care intră în eh, compoziția uh, erbicidului. Iată deci că sunt și alte elemente ce trebuie avute în vedere. Uh, sunt tot felul de alte abordări pe care le putem avea, dar, cum ziceam, uh, orice vom face se va baza pe o poziție comună a statelor membre. Comisia Europeană nu acționează de una singură, nu asta e modalitatea noastră de lucru. Și uh, sigur avem și o rezoluție a Parlamentului European cu privire la glifosat. Știm în orice caz, noi să știți că ne vom baza pe abordarea științifică. Ați vorbit și despre proteinele animale. Da, Centrul de Cercetare Comun analizează metodele de producție și raportul său probabil că ne va ajuta să luăm o decizie. O altă chestiune menționată disponibilitatea bugetară și bolile animale. Să știți că această cifră pe care mi-ați dat-o, 2,8 miliarde, nu este adevărată. Avem doar 140 de milioane de euro pentru această perioadă de șapte ani, adică abia 20 de milioane de euro pe an. Și uh, asta include și urgențele fitosanitare. În ce privește asigurările, să știți că ele s-au dezbătut și rezultatul a fost unul negativ. E foarte, introdus, foarte greu de introdus o asemenea schemă, foarte greu de gestionat. În ce privește bunăstarea animalelor, e bine, în Dumneavoastră ați uh, menționat uh, exportul de animale către țările terțe și probleme legate de nerespectarea standardelor de bunăstare animalelor. Vă răspund că aceste standarde sunt uh, convenite la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, dar și la nivelul OMC. Noi suntem gata să comunicăm cu țările terțe și în ce privește carnea de vită din Brazilia, să știți că monitorizăm standardul uh, referitor la bunăstarea animalelor și suntem gata să trimitem acolo un, o echipă de audit care să ne confirme dacă se respectă sau nu și întotdeauna uh, aducem în discuție această chestiune cu Uh, țările terțe, întotdeauna insistăm pe bunăstarea animalelor, dar să știți că nu depinde de noi să interzicem exportul către țările terțe, după cum uh, ați propus dumneavoastră aici. Acest lucru ar fi uh, foarte greu de impus. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przejdziemy teraz do pytań. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la întrebările adresate de către ceilalți deputați. 20 de colegi au solicitat să intervină, așa încât aș dori să le pun la dispoziție câte un minut. Avem și invitați din partea domnului Danton, cărora aș dori să le urez bun venit. Un grup de tineri de la o școală, cărora, cum spuneam, aș dori să le urez bun venit și mă bucur că oaspeții noștri aici pot să urmărească discuția pe marginea unui subiect atât de important. Vorbim aici despre siguranța alimentară, printre altele. Mai întâi. Eu, Faro... Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări și o să intru în detalii. Prin urmare, mi-ar plăcea să primesc răspunsuri concrete și în detalii din partea domnului comisar, dacă e posibil. Având în vedere decizia care urmează să fie pronunțată de Curtea de Justiție privind legitimitatea măsurilor luate pentru a împiedica difuzarea xilela în Puglia, în ceea ce, uh, pentru care afectează măslinii, am vrea să știm dacă vă gândiți la o nouă decizie de implementare și să aplicați criterii de uh, logicitate și raționalitate și cum intenționează Comisia să procedeze în cazul procedurii de infracțiuni împotriva Italiei. Și o scurtă întrebare în ceea privește glifozatul. Ne-ați răspuns în parte și ne-ați spus astăzi că v-aș cere industriei să publice informații referitoare la studiile respective. Și aș vrea să vă invit să faceți mai multe și să vă bazați pe articolul 10 din regulamentul 1107 din 2009, care vă va permite să cereți, având în vedere interesul prioritar privind sănătatea publică, să cereți deci EFSA să publice aceste informații. Înainte de orice altă reînnoire chiar dacă ar fi pentru 8-10 ani, să spunem în ghilimele, renuire pentru a permite utilizarea glifozatului. Dziękuję, proszę Państwa, i tam na ekranie, ale też przed Państwem. Mulțumesc. Pe ecrane veți vedea timpul pe care îl aveți la dispoziție, așa încât v-aș ruga să respectați acest minut egy lóhús botrányhoz hasonló csalás. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă atrag atenția asupra unui scandal care este similar cu cel pe care l-am avut legat de carnea de cal. Ieri chiar am discutat pe această temă. 29% din mierea care vine în Uniunea Europeană este modificată. Și cred că trebuie să schimbăm sistemul de etichetare, pentru că în momentul de față eticheta ar trebui să spună miere care provine dintr-o țară UE sau din uh, țări non-UE sau uh, amestec de miere uh, provenit din țări din afara UE și din interiorul UE. Și acest lucru nu este suficient. Trebuie să schimbăm lucrurile și aș dori să îi rog pe colegi să susțină ideea ca Parlamentul European să adopte uh, un raport din proprie inițiativă pe această temă, pentru că este un subiect extrem de important și trebuie să facem ceva pe tema sa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și domnului comisar pentru prezența sa aici. În prezentarea noastră ați vorbit despre uh, prevenire și în numele fermierilor din țărilor de jos aș vrea să știu dacă o să avem, uh, dacă o să tratăm vreodată problema numărului foarte mare de cancere în uh, Uniunea Europeană, pentru că avem un număr extrem de mare și este un lucru extrem de important. Vreau să știu dacă interdicția aplicată din 2005 va fi extinsă cât mai curând posibil. Sunt curioasă dacă sunteți pregătite să lucrați cu domnul Vela, colegul dumneavoastră, pentru a asigura resursele financiare necesare pentru ca statele membre să fie uh, Uh, susținute și pentru ca cei care lucrează în uh, domeniu să fie susținuți. Asbestul este o problemă reală în uh, zonele rurale și este cu atât mai important atunci când ne uităm la 2020. Este important să putem combina energia durabilă cu îndepărtarea asbestului uh, din uh, clădirile mm, exploatațiilor și sper că putem uh, lucra împreună pentru a face progrese aici. Pan Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că mi-ați acordat ocazia de a pune o întrebare. Știu că dumneavoastră cooperați cu membrii comisiei noastre și cu Parlamentul în general și am mai multe întrebări. Polonia, Lituania și țările Baltice au suferit din cauza pestei porcine africane. Agricultorii lituanieni și oamenii care locuiesc în zonele rurale ne solicită și ne întreabă în diverse ședințe când se va schimba situația, pentru că există porci care au fost afectați de această peste porcină africană și întreabă când vor avea posibilitatea să crească porci pentru ei, pentru familie, în gospodării. Cu siguranță știți că nu putem avea suficientă calitate a alimentelor și suficiente standarde de bunăstare animală dacă nu avem mijloacele financiare necesare. Comisia noastră a transmis o scrisoare către domnul Juncker specificând că situația este extrem de dificilă. Ce s-ar putea face pentru a rezolva problema? Mulțumesc foarte mult. Am și eu două întrebări suplimentare. În primul rând, glifosatul. Sollte man so, so machen, dass äh, M-ar bucura dacă o evaluare științifică ar face parte din luarea deciziei. Poate abținerile ar trebui să fie interzise la Consiliu și statele membre ar trebui să uh, își asume o poziție și nu pur și simplu să se abțină și să amâne dosarele. În ceea ce privește embargoul rusesc, mă bucur că ați spus că sunteți interesați de o soluție constructivă. Știm cu toții ca o barieră în calea eliminării acestui embargo este ministrul de agricultură rus, care se află pe lista neagră a Uniunii Europene. Ar fi probabil un semnal de încredere să îl îndepărtăm de pe acea listă pentru a face progrese. Mulțumesc. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru că se află printre noi. Agricultorii și, în special, Uh, producătorii de fructe, legume și uh, vii, uh, știți că suferă din cauza lipsei de armonizare în ceea ce privește punerea pe piață a produselor fitosanitare, pentru că asta distorsionează concurența, în special în zonele de frontieră. Și aș vrea să știu cum ați propune să remediem situația. Ați făcut referință la controlul episodiilor și ați evocat și Uh, criza din sud-vestul uh, Franței și deciziile care au fost luate de guvernul Franței, care au fost importante atât la nivel local cât și prin faptul că s-au distribuit la întregul nivel al uh, Uniunii Europene. Dar cred că ar trebui să găsim o cale globală care să se ocupe de focarul de infecție, dar să se ocupe și de impactul economic asupra teritoriului respectiv, pentru că cred că ar trebui la nivel european să ne gândim la globalitatea impactului uh, economic și sanitar asupra teritoriului respectiv. Vreau să știu uh, punctul dumneavoastră de vedere și dacă ar fi util pentru a ne adapta la criză. Doamna Neuhal. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru prezență. Sunteți comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară. Deci ar trebui să fiți de partea consumatorilor și a animalelor. Principiul precauției ar trebui să se aplice glifosatului și altor pesticide. Am două întrebări. În primul rând, sângele de cal importat. Știți că am importat uh, sânge de armăsar care nu îndeplinește toate standardele. Și sper să facem ceva în acest sens. Iar Comisia ar trebui să înțeleagă că și sângele și produsele din sânge ar trebui să fie evaluate la fel ca produsele din carne. Apoi o altă întrebare, castrarea porcilor. Există un plan practic despre modul în care ar putea să fie implementată această situație? Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să am o intervenție rapidă pentru că văd uh, cum președintele se pregătește să ciocnească, să mă opresc. Poate că va scăpa ceva, domnule președinte, dar mă gândesc dacă vă gândiți să faceți o listă a antibioticelor cu destinație exclusivă pentru uz uman. În ceea ce privește intervenția dumneavoastră, de multe ori ați vorbit despre nevoia unei legături mai strânse cu Consiliul, dar există multe state membre, Italia, Franța, uh, Suedia, ne, țările de jos, care s-au pronunțat negativ în acest sens. Nu vi se pare bine să avem principiul precauției, pentru că există și studii științifice care arată că glifozații sunt negativi? Și apoi, bacteria care afectează măslinii. Dumneavoastră ne-ați spus că nu s-au întâlnit noi centre de infecție. Nu credeți că ar fi bine să începeți să vă gândiți la autorizarea de noi de plantarea de noi măslini în zonele care au avut foarte mult de suferit de pe urma acestei epidemii? Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank, dass Sie... Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Ați vorbit despre dezvoltarea ulterioară a agriculturii. Cred că agricultura merge în direcția cea bună și este durabilă și oferă produse de înaltă calitate. Siguranța alimentară este o prioritate și aș vrea să știu din partea dumneavoastră ce facem cu siguranța alimentară în ceea ce privește animalele clonate de import. Comisia va propune un regulament în ceea ce privește deșeurile alimentare. Apoi, bolile animale sunt importante. În afară de gripa aviară și pesta porcină, știm că există și cazuri de TBC și uh, de rezistență la antibiotice și aș vrea să spun că ar fi important uh, să intre în această categorie și uh, gestionarea deșeurilor uh, și apelor reziduale. Spitalele nu își tratează în mod adecvat uh, apele reziduale și cred că ar fi interesant să știm dacă aveți un punct de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, anul trecut au fost peste 100 de cazuri de black spot la frontierele Uniunii Europene. Unele dintre aceste cazuri sunt absolut scandaloase, peste 15 care provin din Africa de Sud. Conform legislației noastre, când se detectează mai mult de 5 cazuri, trebuie să se acționeze foarte ferm, dar nu s-a făcut nimic. Știți că dacă Black Spot intră în Europa, producătorii de citrici o să aibă o soartă foarte dură, pentru că vor fi mari pierderi. Veți face ceva în acest sens? Odată pentru totdeauna? A doua întrebare foarte concretă. This new breeding techniques. Sunt acestea organisme modificate genetic, da sau nu? Pentru că par să fie. Și, fără îndoială, aici se spune că este vorba de altceva, că ele nu intră în cadrul organismelor modificate genetic. Am vrea să ne clarificați acest lucru. Mulțumesc! gospodine predsjednie gospodine povjerenie europski parlament je na plenarnoj sjednici odbio prijedlog uredbe europskog parlamenta i vijea one thousand eight hundred and twenty nine avem nite modificări uh, care au fost respinse la adresa unui regulament i s-a prevăzut posibilitatea ca statele membre să analizeze OMG-urile care să fie interzise. Pe mine nu m-a fericit această sugestie din partea Comisiei și întreaga problemă a OMG-urilor la Comisie și la Uniunea Europeană este extrem de dificilă. Nu există un punct de vedere comun. Unii sunt pentru, alții sunt împotrivă. Unii consideră că această sugestie, acest regulament, nu poate fi acceptat, nu poate fi făcut la nivelul Uniunii Europene, ci la nivelul statelor membre. Și, deci, până acum nu s-a clarificat dacă OMG-urile sunt, au un impact negativ sau pozitiv asupra pieței interne. Deci am vrea să vedem o nouă propunere din partea Comisiei și am vrea să știm când va apărea această nouă sugestie. Există 150 de comunități în Europa care nu permit cultivarea OMG-urilor. Cum să permitem statelor membre să hotărască în mod autonom dacă nu impunem limitări? Doamna Cazaca. Mulțumesc, domnule președinte. Aanwezig zijn. Am avut azi dimineața un atelier de lucru în ceea ce privește uh, bunăstarea animală și uh, comisia, comisarul nu a fost uh, prezent acolo, dar din partea Belgiei, Germaniei și țărilor de jos, a apărut un adevărat angajament pentru a îmbunătăți bunăstarea animală. Deci vor o nouă strategie pentru bunăstarea animală. Asta solicită reprezentanții acestei țări. Deci uh, vor ceva care merge mult mai departe decât propunerea actuală a Comisiei Europene. Pentru că în momentul de față Comisia se limitează la niște discuții cu actorii implicați, se limitează la audituri în ceea ce privește bunăstarea animală și cred că aici există o discrepanță uriașă între ceea ce se dorește la fața locului și ceea ce aduce Comisia. Ce putem face noi în Parlament că pentru a ne asigura că există într-adevăr niște standarde de bunăstare animală înalte? Uh, oamenii vorbesc despre a pleca de pe picior de egalitate în acest domeniu, dar Vorbim aici despre limitarea importurilor pentru produsele care nu îndeplinesc standarde, despre interzicerea acestor importuri. Nu vrem să reducem standardele, dar noi ce putem face dacă noi înșine folosim subvenții pentru a susține găinile în cuși pe baterii? Deci acestea sunt sisteme care nu ajută în niciun fel la bunăstarea animală și totuși le păstrăm în continuare exporturile de asemenea produse. Mulțumesc, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am două întrebări concrete pentru domnul comisar. De ce un proces atât de simplu cum ar fi recunoașterea reciprocă nu funcționează în Uniunea Europeană. De ce? Un lucru care este considerat a fi simplu nu funcționează așa cum trebuie în ceea ce privește recunoașterea produselor fitosanitare între registrele dintre țări. Ce măsură va lua Comisia pentru a se asigura că uh, acestea devină un instrument util și eficace care să permită agricultorilor europeni să uh, folosească aceleași instrumente pentru a-și proteja culturile. Prima întrebare. A doua întrebare referitoare la uh, disruptorii endocrini. Care este situația, domnule comisar, foarte concret? Care este situația studiului de impact al acestor disruptori endocrini? Când credeți că va fi finalizată și care uh, este calendarul pentru o definire corectă și concretă a acestor disruptori endocrini. Și în încheiere vreau să mă alătur celor spuse de colega Alsenor Sebastia. Ce se întâmplă? Pentru că există aceste black spots care sunt detectate în produsele, în produsele care vin din Africa de Sud, care ar avea un impact foarte mare dăunător asupra uh, producătorilor de citrice. Faceți ceva pentru a opri aceste importuri din Africa de Sud? Mulțumesc, domnul Buda. Președinte, mulțumesc. Domnule comisar, după cum se poate observa, problemele din agricultură sunt uh, multiple. Rezolvarea unora presupune eforturi financiare din partea Comisiei Europene, uh, dar alte măsuri vizează doar depășirea unor bariere uh, birocratice mai degrabă decât administrative. Este cazul României, unde sectorul creșterii porcilor se confruntă cu dificultăți majore, nu doar din cauza blocării comerțului cu Rusia, ci și din cauza blocării comerțului cu porci vii în interiorul Uniunii Europene. Deși acest lucru este posibil în țările terțe din 2013, în interiorul Uniunii Europene este mai departe blocat și asta în condițiile în care din două mii șapte în românia au mai fost identificate cazuri de peste porcină iar autoritățile din românia au făcut tot ceea ce era necesar și trebuia pentru a se asigura siguranța alimentară și sănătatea animalelor. știu că ați avut o discuție cu ministrul agriculturii din românia în optsprezece ianuarie și ați promis că veți susține acest demers de deblocare a comerțului cu porci vii. aș vrea să vă întreb aveți pași concreți făcuți în această direcție sau există un orizont de timp înăuntru căruia această problemă va fi rezolvată? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dante. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare foarte scurtă. Cum, explic, cum să explicăm opiniei publice că politica europeană fitosanitară permită introducerea unui produs într-o țară datorită riscurilor, dar acesta este uh, acceptat în altă parte sub numele de agricultură biologică, într-o țară învecinată. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Moi. Doamna Moi. Mulțumesc, domnule comisar. Eu aș vrea să vorbesc despre glifozat și aș vrea să cer în numele Comisiei Agri sau în orice caz în numele meu, dacă e posibil ca înainte de a vă pronunța, înainte de a termina acest proiect, să, dacă e posibil să se facă un studiu științific serios pentru că ați spus că pe acest subiect, glifozatul și autorizarea lui, e nevoie de date științifice. Este posibil să se facă un studiu în cadrul Uniunii Europene astfel încât să existe aceste date concrete științifice, pentru că, din câte știu eu, poziția EFSA, vizul EFSA pe care s-a bazat proiectul propus de comisie, a fost elaborat pe baza a șase studii finanțate toate de companii care Evident că se ocupau cu comercializarea acestui faimos pesticid și în aceste șase studii, unele dintre ele nici măcar nu au fost făcute publice. Mă întreb, prin urmare, în ce măsură putem vorbi aici despre o seriozitate a datelor științifice folosite de comisie pentru a-și întemeia proiectele, pentru a putea autoriza pentru următorii ani utilizarea acestui produs chimic. Avizul EFSA contravine celor susținute de Agenția Internațională pentru Cercetarea în domeniul cancerului, unde s-a făcut un studiu științific și s-a arătat că acest compus chimic cauzează daune la nivelul cromozomilor și ADN-ului în cazul celulelor umane. Prin urmare, aș vrea ca proiectul comisiei sau versiunea finală a textului să ia în considerare nu doar avizul EFSA, care, după părerea mea, nu este întemeiat științific, dat fiind că e vorba de un peer review și nu de studii serioase și întemeiate și să se procedeze astfel pentru a proteja sănătatea cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tarcula. Uh, thank you, Chair. Mr. Com Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Săptămâna trecută, 5.000 de fermieri au făcut o demonstrație în Helsinki datorită slabei performanțe în agricultură. După cum știți, avem tradiții comerciale cu Rusia, noi în Finlanda, mai ales în ceea ce privește produsele lactate. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule comisar, ar fi următoarea. Ce faceți pentru a ajuta statele membre care nu sunt pe lista embargoului rusesc. În cazul, de exemplu, produsele fără lactoză. Există o dispută a ESF între UE și Rusia și aceste exporturi sunt blocate. Se poate face ceva? V-ați gândit să faceți ceva pentru a reduce treptat embargoul rusesc um, împotriva produselor pe care tocmai le-am menționat? Domnul McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Două chestiuni. În primul rând, nimeni n-a menționat sănătatea și bunăstarea fermierilor și a familiilor lor, cel puțin nu acum, domnule comisar. Și pe mine mă preocupă sănătatea mentală, bunăstarea agricultorilor, accidentele, accidentele mortale, vătămările de care suferă aceștia pe durata activităților. E un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere. Noi vă vom sprijini. Apoi, carnea de cal. Există o situație destul de ciudată. Uniunea Europeană importă carne de cal din Mexic și Canada și trebuie să dovedească faptul că a existat o proprietate timp de șase luni înainte de ca animalul să ajungă abator în ceea ce privește medicamentația, pe când în Uniunea Europeană cerințele sunt mult mai stricte. Prin urmare, există un număr mare un volum mare de carne de calc care n-ar putea să intre în lanțul alimentar, deși ar, sunt perfect întemeiate. Și atunci vă întreb, aveți o soluție? Știți uh, că așa stau lucrurile? Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor, pentru aceste intervenții. Cred că toată lumea... Nu, mai avem încă un coleg care vrea să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Subiectul iepurilor este un subiect care a fost prevăzut pe discuție și pe astăzi, dar am, vorbu- am vorbit uh, în detaliu săptămâna trecută la Strasburg, așa că eu o să vorbesc despre altceva, sănătate, despre sănătatea umană. Nu știu dacă v-ați gândit la impactul asupra sănătății uh, persoanelor care se ocupă de animale. Eu personal, săptămâna trecută, Tot ce se întâmplă în ceea ce privește atrocitățile acestea apar pe internet, pe rețelele sociale. Și ce vă pot spune este că există mii și sute de mii de persoane care sunt absolut disperate care suferă în fiecare zi, care um, au tratamente medicale și asta are legătură cu domeniul în care lucrați dumneavoastră și anume sănătatea publică. Eu cred că ar trebui să vă gândiți la aceste probleme de sănătate publică în sensul larg al termenului. Nie zabrał głosu przed południem pan poseł Flanagan, może teraz. Panie pośle, Mulțumesc. Domnul Lagan n-a intervenit în această dimineață. Vreți să interveniți acum? Văd că nu. Bun. Cred că toți cei care au dorit să intervină au făcut-o. Așa că vă dau cuvântul, domnule, domnule comisar, să răspundeți. O să încep cu întrebarea pusă de domnul Amato referitoare la bacteria care afectează măslinii. Și domnul Caputo a pus această întrebare avem argumente științifice prezentate de EFSA. Este foarte clar. Și v-aș putea invita, dacă doriți, să citiți avizele respective, să le discutați, pentru că ei sunt, uh, reprezintă entitatea științifică uh, din legislația europeană și eu trebuie să respect legislația europeană și toate procedurile care sunt structurate în cadrul respectiv, consfințit de către Parlamentul European și Consiliu în tratate, pentru că Parlamentul și Consiliul au creat acest cadru juridic cu privire la vizul științific, la cine este responsabil de evaluarea științifică, în ceea ce privește evaluarea științifică a riscului pentru pesticide, EFSA este responsabilă. Și în ceea ce privește xilela, da, exact asta facem. Ne bazăm pe dovezi științifice în acțiunile noastre și întotdeauna cerem agenției EFSA să aibă în vedere dovezile științifice care să fie întotdeauna la zi. Dacă există materiale noi, ni le trimiteți și noi le vom trimite către EFSA spre evaluare. Răspunderea mea este să mă asigur că știu care este poziția EFSA. Ați spus că nu credeți în EFSA. Atunci trebuie să ne schimbăm legislația și să propunem ceva nou. Însă, Parlamentul European este și Consiliul, acestea sunt entitățile care creează cadrul, dar nu putem spune nu credem în EFSA pentru că lucrurile stau altfel. Trebuie să facem o gestionare a riscului. Și asta se poate face doar în cadrul procedurilor prevăzute în lege. Nu pot să acționez împotriva legii. Nu îmi permite mandatul. Suntem gata să respectăm avizul EFSA și să vedem care sunt măsurile care trebuie să fie luate, pentru că s-au făcut studii în Italia și în Franța pentru a monitoriza implementarea măsurilor de urgență UE. Știm că există dispute juridice și anchete penale în regiunea Puglia și în alte regiuni. Dar asta e tot ce putem face. Trebuie să respectăm strict regulile și procedurile prevăzute. După cum știți, comisia este deschisă să analizeze orice propuneri întemeiate științific. Eu nu mă opun, sunt să discutăm în detaliu toate aceste chestiuni. Apoi, ați pus întrebări referitoare la etichetarea mierii. Este o chestiune care ține de Digi Agri, nu de mine, după cum știți. Ceea ce ține de etichetarea mierii. Dar o să transmitem mesajul dumneavoastră privind uh, problemele de etichetare colegilor de la DigiAgri pentru a asigura coordonarea unui plan. S-a pus o întrebare referitoare la asbest. Da, lucrăm îndeaproape cu comisarul Vera și continuăm să sprijinim toate activitățile de cercetare efectuate în cadrul Orizont 2020 pentru asbest, pentru că există o strânsă legătură cu cancerul. Și aș vrea încă o dată să transmit mesajul dumneavoastră comisarului pentru a vedea clar care este situația în care ne aflăm. Dar oricum, Trebuie să lucrăm împreună pentru că chestiunile de mediu, de cancer și asbestul au strânsă legătură, fără îndoială. În ceea ce privește febra porcină africană. Și aici o să continuu în limba mea maternă. No ah, probleme. Există probleme care țin de febra porcină africană și în cazul acestora organizăm în mod constant diferite uh, reuniuni, nu doar la nivel tehnic, dar și la nivel înalt. Da. Am avut o reuniune în Vilnius când miniștrii și um, medicii veterinari șefi au fost prezenți, au discutat despre mai multe măsuri, inclusiv măsuri financiare, pentru a vedea cum să abordăm chestiunea. De curând la Tallinn a avut o altă reuniune la care au participat miniștrii din Letonia, Lituania, Estonia și Polonia. Am invitat reprezentanți din Finlanda, România, Slovacia și Ungaria, specialiști. Am discutat despre problemele la frontieră pentru a putea avertiza țările care încă nu au probleme în acest domeniu că este important să înceapă să folosească măsuri preventive pentru a rezolva această problemă. Ați menționat instrumente financiare. Înțeleg că acestea țin de politica agricolă comună. Phil Hogan este responsabil aici. Însă, în ceea ce privește măsurile flexibile și utilizarea acestora, pentru a aborda chestiunea pestei porcine africane în zonele care sunt uh, afectate de această boală. E bine, în aceste cazuri ne bazăm acțiunile pe studii concrete, care, investigații concrete care sunt efectuate în fiecare lună. În ceea ce privește zona 2 și 3, am adoptat aceste măsuri și am încercat să facilităm viața exploatațiilor agricole. Intenția noastră este să organizăm o reuniune în Polonia. Polonia a fost de acord să fie țara gazdă pentru această reuniune și vom continua cu eforturile noastre de a acorda sprijin uh, fermierilor și complexelor industriale pentru a rezolva această problemă. Principala problemă este însă reglementarea situației în rândul populației de mistreți sălbatici. Asta este principala problemă de care trebuie să ne ocupăm și o vom și face. Procesul este gestionat. Asta vreau să știți. Apoi, ați vorbit despre glifosați și despre embargoul rusesc și despre lista aceasta neagră care există în Rusia. Am avut reuniuni cu reprezentanța Rusiei aici în Bruxelles săptămâna trecută. Am vorbit despre posibilitatea de a organiza o serie de întâlniri comune pentru a discuta chestiunile în detaliu. Suntem gata să avansăm. Mai este și un litigiu OMC. Aici noi trebuie să facem următoarea mișcare. Așteptăm însă confirmarea din partea lor pentru a ști când putem avea o astfel de întâlnire. Și ați menționat glifosatul și faptul că statele membre se abțin. Din punctul nostru de vedere, și vreau să vă atrag atenția încă o dată. Statele membre trebuie să prezinte poziția și noi suntem gata să dezbatem aceste chestiuni îndeaproape. Țările de jos au propus introducerea de măsuri temporare să folosim studiile făcute de Agenția pentru Substanțe Chimice. Există alte țări care au alte poziții. Suntem gata să discutăm aceste lucruri pentru că există ceva timp și pe baza principiului precauției suntem gata să vedem care este calea de urmat. <coughs> și aș vrea să mai spun uh, încă o dată un lucru care a apărut în întrebările și intervențiile mai multor eurodeputați. Reglementările pe baza cărora acționăm astăzi sunt consfințite prin lege. Sigur că companiile au dreptul să-și facă propriile studii, dar să nu uităm că ele au uh, un brevet, au o protecție care li se asigură, o protecție ce vizează confidențialitatea datelor. Eu pot să propun ca aceste studii să fie dezvăluite, să fie publicate și cred că interesul lor este să accepte cererea noastră. Deci sunt gata să fac această solicitare, dar, cum spuneam, practica pe baza căreia am acționat este consfințită de reglementările în vigoare. Ce putem face noi este ca studiile pe baza cărora um, aceste companii uh, multinaționale își motivează uh, solicitarea de renoire să fie publicate. Doar astfel putem consolida încrederea. Domnul Agniu s-a referit la gripă. Să știți că am dezbătut uh, asta cu uh, ministrul francez. Din câte știu, e vorba despre rațe și gâște. Uh, în ce privește păsările, găinile, avem o specificitate pentru că um, la rațe și la gâște nu se văd simptomele infecției, deci trebuie să procedăm diferit. Vom uh, găsi căi de colaborare și uh, sunt convins că atât Franța cât și noi la Comisie putem să um, garantăm o bună colaborare. Laboratoarele de referință ne ajută și uh, sper ca Franța să reușească să eradicheze această boală din zonele afectate. Am fost de acord cu domnul ministru Le Foll să facem o vizită într-una din astfel de zone și să vedem încă o dată mai bine cum putem ajuta Franța să combată boala și să o eradicheze. S-a mai pus o întrebare referitoare la castrarea porcilor și la sângele provenit de la iepe. După cum știți, uh, uh, sângele iepelor gestante uh, se folosește pentru hrănirea porcelușilor. Comisia Europeană e la curent cu acele relatări din mass media care arată că aceasta e o, un rău tratament practicat în țări terțe. Uniunea Europeană nu își poate impune standardele de uh, protecție animalelor țărilor terțe, dar noi vrem uh, să îndemnăm la cooperare pentru a uh, promova o înțelegere generală, o înțelegere reciprocă și comună a acestor standarde la nivel global. Am adoptat un standard pentru bunăstarea animalelor, care e relevant în acest sens și vrem să-l promovăm. Este vorba despre animalele folosite în scopuri de cercetare și în scopuri educative, de pildă. Uh, este un exemplu despre cum uh, vrem să încurajăm uh, țările să adopte acest standard OMC. Referitor la castrarea porcilor, în Uniunea Europeană uh, purcelușii care au uh, sub șapte zile pot fi castrați fără anestezie. În uh, martie, chiar luna aceasta, Comisia Europeană va publica un studiu cu privire la utilizarea anesteziei pentru porcii care pentru purcelușii care au peste șapte zile. Și sperăm să putem promova metode de castrare mai puțin dureroase la porci. Unii deputați au referit la petele negre ce apar pe citricele importate. Împreună cu statele membre am luat măsuri ce vizează Africa de Sud și am reușit să nu mai permitem accesul acestei boli în Uniunea Europeană. Am uh, discutat uh, cu Africa de Sud și cu Organizația Internațională privind um, măsurile de protecție fitosanitară și am uh, atras atenția Africii de Sud uh, cu privire la această problemă a petelor negre. Domnul Buda s-a referit la situația porcilor uh, în România. E bine să știți că avem o cooperare foarte bună cu România și facem uh, progrese înspre găsirea unei soluții, dar asta este o chestiune de reglementat la nivel bilateral. În orice caz, noi suntem dispuși să găsim o soluție. Doamna Garcia V-ați referit la mm, substanțele care perturbă glandele endocrine. În prezent, noi avem un document de lucru care uh, analizează mm, criteriile ce stau la baza clasificării uh, perturbatorilor endocrini pe baza criteriilor OMS. Odată ce îl vom finaliza, îl vom pune la dispoziție și va putea constitui o hartă, ca să zic așa, și ne va ajuta în discuțiile cu experții. pregătim un proiect de poziție pentru a descrie aceste criterii ale perturbatorilor endocrini pe baza definiției OMS. Doamna McGuinness a vorbit despre sănătatea fermierilor, inclusiv sănătatea lor mentală. După cum știți, avem o platformă dedicată sănătății mentale și uh, ce pot să vă spun uh, este că avem o dezbatere în interiorul de gesante despre despre cum să venim cu măsuri concrete, mai ales pentru cei din zonele rurale. Desigur, nu uit nici de problema cărnii de cal importate din Mexic, Canada și SUA. Știm uh, că există o problemă, suntem conștienți, avem uh, întâlniri în acest sens. În ce privește Mexic, avem chiar un litigiu și am uh, adoptat măsuri restrictive pentru a limita importul de carne de cal în Uniunea Europeană. Monitorizăm situația la fața locului. În ce privește Canada, uh, vin uh, foarte mulți cai care sunt transportați din SUA în Canada și uh, această chestiune, să știți, că e dezbătută în mare detaliu. După cum știți, de fapt, la momentul de față, în ce privește Mexicul, carnea de cal uh, e interzisă la import. Deci nu mai importăm din Mexic. Apoi uh, v-ați referit la um, strategii cu privire la um, sănătatea animalelor. Să știți că um, există destul de multe opinii în rândul statelor membre, destul de diverse, cu privire la introducerea de noi măsuri legislative despre o nouă strategie pentru bunăstarea animalelor. Deocamdată cred că ar trebui să publicăm mai degrabă rezultatele sondajului uh, paneuropean înainte de a implementa noi măsuri. Avem nevoie de o foaie de parcurs pentru a merge mai departe. Și înainte să adoptăm uh, măsuri, uh, începând cu 2017, trebuie să existe și un dialog al părților interesate. Însă, după părerea mea, e nevoie neapărat de o platformă dedicată bunăstării animalelor și astfel cu ajutorul rezultatelor generate de această platformă vom putea pregăti o mai bună strategie. Pe această platformă, diversi actori vor putea să-și exprime diversele păreri. Să știți că nu e foarte ușor să obții un consens sau să vezi imaginea uh, de ansamblu. Uh, aș invita statele membre care sunt uh, militante pentru bunăstarea animalelor să înființeze această platformă, iar, iar Comisia Europeană poate să fie eventual moderator pe o asemenea platformă. Mai am uh, încă o întrebare la care vreau să răspund. Referitor la organismele modificate genetic. Încă o dată, Comisia Europeană regretă faptul că Parlamentul i-a respins propunerea legislativă. Să știți că nu avem un plan de rezervă. Propunerea noastră a fost exact ca la uh, cultivare. Am uh, propus exact același lucru cu privire la organismele modificate genetic destinate furajelor și alimentelor umane. Consiliul uh, trebuie să dezbată deocam, aceste probleme și nu putem decât să așteptăm poziția Consiliului. În orice caz, dezbaterea trebuie să continue la modul constructiv. Noi nu putem decât să îmbunătățim situația existentă, adică să asigurăm un dialog, dar deocamdată avem un dialog al surzilor. Ar fi bine să putem găsi o cale de a ieși din impas, dar eu chiar sunt dezamăgit pentru că, din păcate, Parlamentul European ne-a respins propunerea propunere care lăsa responsabilitatea în mâinile statelor membre. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, spune președintele. Da, așa este, asta e viața. Vă mulțumim, în orice caz, pentru analiza dumneavoastră. Păcat că acest uh, subiect, acest răspuns ni l-ați dat tocmai la sfârșit. Nouă ne place să încheiem pe o notă mai optimistă, mai pozitivă de obicei. În orice caz, mulțumim! Cred că putem fi mulțumiți de acest schimb de opinii care a fost uh, serios. Deci vă mulțumim, vă dorim mult succes. Ne mai rămân uh, câteva teme importante pe care urmează să le abordăm în ședința noastră. Este vorba despre revizuirea uh, cadrului financiar și apoi câteva aspecte referitoare la TTIP. Este un uh, domeniu care vă privește și pe dumneavoastră. În orice caz, uh, acum uh, vă mulțumesc, mulțumesc și colaboratorilor. Vă propun să închidem acest punct de pe ordinea noastră de zi și consider că ne-am uh, îndeplinit misiunea de dialog structurat. Mulțumim, domnule comisar. Państwa, bo czas nas pędzi. Pan, czy pan e, e, poseł ja... Nu ne mai rămâne prea mult timp la dispoziție. Domnule Iar, sunteți pregătiți să luați cuvântul? Trecem la punctul dumneavoastră. Este vorba despre pregătirea în vederea revizuirii cadrului financiar multianual. Parlamentul dorește să examineze din timp propunerea Comisiei Europene pentru că vrem să avem suficient timp la dispoziție. Domnul Olbricht și doamna Toma sunt responsabili în Comisia Bugete și avem și uh, noi un uh, raportor, domnul Iar, care e cel care a redactat avizul nostru. E important să ne exprimăm și noi punctul de vedere aici și să o facem din timp. Sigur, uh, nici nu trebuie să fim prea optimiști cu privire la rolul pe care îl jucăm. Nu cred că ne putem aștepta să ni se preia propunerile 100%, dar putem să sperăm, nu-i așa? Domnule Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Dată fiind uh, ora destul de târzie, aș fi uh, sintetic în prezentarea mea. Poate data viitoare să vă dau mai multe detalii. Așa este, avem uh, un aviz referitor la perioada de programare financiară pe termen mediu. Mai mulți uh, colegi m-au întrebat uh, ce putem face noi în acest sens. Ei bine, ceea ce ne interesează, ce trebuie reținut, este că putem uh, să cerem transfer de sume de bani între diverse rubrici. Așadar, pentru agricultură avem uh, vreo 62 de miliarde care pot fi rerepartizați, care pot fi utilizați mai bine. Propunerea mea este ca vizul nostru să fie cât mai scurt. după ce vorbesc cu raportorii din umbră, poate că textul avizului va fi de mai puțin de 10 pagini, pentru că vrem să fim uh, telegrafici, scurți la obiect și uh, lizibili. Trebuie să demonstrăm că noi suntem parteneri de încredere și că ne-am respectat întotdeauna angajamentele luate în trecut și că vom continua să fim la fel și pe viitor. Și de vreme ce suntem demni de încredere, putem să impunem și anumite cerințe minime, printre care fondurile ce sunt uh, disponibile să fie alocate agriculturii. Sigur, uh, în caz că apar uh, evoluții sau evenimente neprevăzute, poate vom avea nevoie de alocări suplimentare. Mă gândesc aici la volatilitatea financiară, deci ar trebui să existe o rezervă de bani. Există instrumente de stabilizare adevărat, dar adeseori ele nu ajung. Deci asta în chip de introducere generală. Având în vedere calendarul, cred că avem suficient timp. Votul în Comisia Agri este pe 6 iunie. Data limită pentru depunerea amendamentelor va fi 29 aprilie. Deci 29 aprilie, amendamente. Eu v-aș propune ca din 22 martie deja să trecem la fapte, să avem acolo o ședință cu raportorii din umbră, așa că i-aș solicita pe toți raportorii din umbră să contacteze secretariatul și să fie de acord cu o reuniune în care să discutăm despre strategia noastră. Voi uh, trimite propunerile mele raportului din umbră chiar săptămâna viitoare astfel încât în săptămâna de după să ne putem întâlni și discuta despre cum să scriem avizul. Obiectivul ar trebui să fie să strângem o majoritate cât mai largă pentru a susține aviz avizul. Dacă avem o astfel de majoritate, ne vom putea apăra mult mai bine poziția când vom negocia cu Comisia Bugete. Iată, cam asta a fost în mare, detaliile mai târziu dacă doriți sau cu altă ocazie, dar pentru că nu avem prea mult timp astăzi, asta a fost prezentarea situației. Deci, încă o dată, recapitulez. Vom continua să discutăm uh, aceste probleme. Avizul trebuie să fie concis, sintetic, lizibil și să fim uh, fermi, să fim siguri pe noi, pentru că avem o reputație bună pe care am construit-o în trecut, de parteneri responsabili, de comisie responsabile și de încredere și putem uh, să profităm de asta în discuția cu colegii de la bugete. Iar rozpoczął rozmowę. Mulțumim foarte mult, domnule Iar. Pentru că a demarat, practic, această dezbatere. Mai avem și alți raportori din umbră, firește, cărora le voi da cuvântul. astfel încât astăzi vom avea dezbaterea, dar bineînțeles puteți să transmiteți propuneri domnului Iar, astfel încât domnia sa să poată colecta material din partea colegilor din comisie pentru a putea canaliza revizuirea uh, CFM-ului în direcția pe care ne-o dorim. Cine dorește să ia cuvântul? Văd că nimeni nu dorește să intervină. Încă mai aștept. Doamna Petir. Da. Mulțumim pentru activitatea extrem de implicată și serioasă pe care ați desfășurată pentru că lucrați în numele nostru, al tuturor și al tuturor agricultorilor. Sunt de acord cu toate aceste aspecte pentru că ne putem baza activitatea pe ceea ce ați început dumneavoastră. E pentru prima dată când se menționează o astfel de bază. Este important să se mențină această protecție a bugetului agricol, așa cum a fost ea stabilit acum, pentru că n-ar fi bine dacă ar exista schimbări în acest sens și trebuie să se sublinieze importanța exploatațiilor familiale în ceea ce privește protecția spațiilor rurale, biodiversitate, protecția alimentară și protecția tradițiilor din zonele noastre rurale. Mulțumesc! Domnul Nicholson. Da, domnule președinte, cred că asta demonstrează încrederea pe care o are Comisia în domnul Iar, că nimeni nu vrea să intervină. Cu toții știm că domnul Iar este un uh, om foarte capabil uh, și va face o treabă bună. Are într-adevăr o responsabilitate uriașă în aceste momente dificile cu care se confruntă agricultura și e foarte dificil să discutăm despre bugete când oamenii suferă dar cu siguranță avem încredere în uh, munca sa. Și, într-adevăr, uh, raportorii din umbră ar trebui să fie primii care să vadă textul și aștept cu interes să lucrez cu domnia sa imediat după ce vedem uh, varianta inițială a documentului. Mulțumesc! O să vedem ce se va întâmpla cu domnul cu documentul domnului Iar dup- și de-abia după ce vom, uh, îl vom vedea, vom vedea dacă suntem de acord. Vă rog. Señor Iar, eu voy el ponente la sombra de mi grupo. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm că putem contribui la un bun raport. În principiu, n-am cerut să intervin pentru că nu știam că va avea loc o dezbatere pe acest subiect. Stăteam aici, dar mi s-a spus că nu va fi o dezbatere și de aceea nu mă pregăteam să intervin. Bun, mie mi se pare foarte important să păstrăm cel puțin bugetul. Acesta este principalul obiectiv, aș spune. Să păstrăm bugetul pentru agricultură, pentru că cred că principala problemă care poate apărea pe viitor de aici ar putea Domnul comisar se pare că a propus în Consiliu, spun se pare, pentru că această comisie și eu, în calitate de deputat, aflu lucrurile din presă. Deci s-au aprobat noi măsuri. Se vor implementa noi măsuri pentru a face față crizei din agricultură. Nu s-a vorbit de bani. Spun asta pentru că, în final, asta este partea consistentă în ceea ce privește necesitățile conjuncturale și structurale din agricultură. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Trebuie să păstrăm bugetul și atunci putem acoperi aspectele cheie. Și în încheiere pun o întrebare. Ați spus că pe 22 martie va avea loc prima reuniune de lucru cu dumneavoastră. Am înțeles corect? Ačiū pirmininkė. Mulțumesc. Domnule președinte, am uh, deplină încredere în colegul Iar și cred că domnia sa va face toate eforturile necesare pentru ca acest document să aibă o perspectivă. Situația din agricultură este într-adevăr extrem de dificilă. În momentul de față, atunci când vorbim despre o revizuire și o corectare, practic, acesta este un subiect extrem de important și de aceea cu toții trebuie să profităm de această situație. Nu agricultura este răspunzătoare pentru criză și pentru problemele pe care le avem cu exporturile în Rusia. Aceste probleme se datorează diplomației, practic. Deci nu agricultura ar trebui să fie cea care plăte- să plătească prețul, să fie țapii spășitor pentru aceste probleme. Trebuie să ne străduim să revitalizăm exploatațiile agricole. Avem doar niște fonduri limitate și poate ar trebui să profităm de niște credite sau de niște scheme de asigurare. Poate ar trebui să căutăm niște soluții mai netradiționale, astfel încât agricultorii noștri să creadă într-adevăr că această revizuire a bugetului va fi în beneficiul lor. Deci vă urez uh, succes și așteptăm cu interes uh, rezultatele. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să trec mai departe la ultimul punct. De fapt, domnul Agnew mai înainte. Mm, doar ca să vă pun uh, bețe în roate, Peter, în ceea ce privește acest cadru financiar multianual care ajunge până în 2020. În 100 de zile, Regatul Unit ar putea să voteze să iasă din Uniunea Europeană și atunci va trebui să vă decideți ce veți face fără contribuțiile noastre. Am decis să vă atrag atenția pentru că toată lumea va fi afectată da, poate rămâne uh, Regatul Unit. Da, sperați dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. W tym miodzie już jest, nie trzeba tam nic dodawać. Ceea ce am auzit din partea domnului Erdos pare să rezume lucrurile, deci nu cred că mai avem ceva de adăugat. Domnul Das, nu uitați că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, vreau să-i mulțumesc și eu, domnule Iar. Nu degeaba am dorit ca domnia sa să se ocupe de această revizuire, pentru că știam că o va face într-un mod foarte serios și de aceea uh, îl sprijin. Doar câteva observații uh, succinte. Atunci când vorbim despre resursele financiare, întotdeauna uh, oamenii au senzația că banii se irosesc. dacă lucrurile ar fi făcute așa cum trebuie, ar exista o rată de eroare de doar 1% în loc de cei 24% pe care îi avem în acest moment. Și sunt, știți bine că există mulți agricultori care depind de această finanțare, pentru că practic doar asta îi mai ține pe linia de plutire. Eu n-ar trebui să răspund, dar asta e, suntem aproape vecini. În ceea ce privește cele 100 de zile, e clar o decizie a cetățenilor britanici, dar cred că în ziua 101 banii vor trebui să curgă în continuare, pentru că procesul de dezangajare o să dureze foarte mult timp. Da, o să vedem. Pana directora, dyrektora Hoislera, panie dyrektorze, bardzo proszę. Aș dori să dau cuvântul domnului Heusler, ca reprezentant al Comisiei. Dacă puteți să fiți succint, domnule, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte despre proces, dacă se poate. Avem un acord interinstituțional între Parlament și Consiliu și Comisia trebuie să vină cu un raport interimar. Comisia îl pregătește în acest moment. Ar trebui ca raportul să fie gata până la finalul anului și Parlamentul a solicitat ca în acest raport interimar să existe niște priorități noi și niște provocări noi uh, incluse. pentru că Uniunea Europeană în momentul de față se confruntă cu niște provocări noi și uriașe și uh, dezbaterea este dacă resursele actuale ne mai sunt suficiente și acest lucru trebuie decis. Dar este o limitare importantă și semnificativă în ceea ce privește politica agricolă. După cum știți, s-a decis ca uh, distribuirea către statele membre prin politica agricolă comună nu reprezintă un obiect de negociere în ceea ce privește acest uh, raport interimar. Cred că ar trebui să fie un mesaj încurajator, pentru că în momentul de față nu se pune problema de uh, reducere sau de creștere a fondurilor disponibile pentru PAC. Practic, acestea nu vor fi uh, atinse în acest moment. Parlamentul a solicitat de asemenea să se discute mai mult despre rezultate. Deci, bugetarea pe baza performanțelor, astfel încât cetățenii să vadă ce s-a realizat cu banii europeni. Dacă s-au atins obiectivele, țintele, dacă am reușit să facem ceea ce ne-am propus. Și în cadrul acestui raport interimar va exista și o discuție pe această temă. Domnul Olbricht a menționat deja acest subiect, care, firește, va fi și în centrul dezbaterii politice. După cum știți, Uh, domnul Hogan are ca prioritate simplificarea în măsura posibilului. Deci, în măsura posibilului, raportul interimar ar trebui să fie folosit și pentru a dezvolta cadrul unei simplificări a PAC, pe lângă alte domenii de politici care să se bazeze pe experiența pe care au avut-o până acum în implementarea diverselor politici sectoriale. Deci, sugestii de simplificare vor fi uh, depuse și cred că vom vedea uh, care sunt uh, prioritățile. În ceea ce privește viitorul PAC, și acesta va fi subiectul unei noi prognoze financiare, Comisia trebuie să vină cu o propunere până la sfârșitul anului 2017 și asta va fi baza unei discuții. Bineînțeles, vom demara discuțiile cu Parlamentul și cu Consiliul tocmai pentru a avea o discuție aprofundată despre viitor, despre viitorul uh, politicii agricole comune. Vă mulțumesc foarte mult! Dziękuję panu dyrektorowi. Panie pośle, Mulțumesc foarte mult, domnule director. Domnule Iar? Cred că puteți să răspundeți pe scurt. Vă mulțumesc că mi-ați încredințat acest raport. Cred că împreună la Comisia Agri Vom adopta raportul cu o mare majoritate și aștept cu mare interes uh, reuniunea coordonatorilor din umbră pe 22 martie. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Amendamentele pot fi depuse până la sfârșitul lui aprilie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, negocierile TTIP. Această discuție se poartă cu ușile închise. Secretariatul ar trebui să uh, rage pe toată lumea care nu